Eurova, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați acordat cuvântul. Stimați membri ai comisiilor, stimați membri ai Parlamentului, am privilegiul de a veni astăzi în fața dumneavoastră. Sunt conștientă că portofoliul de care mă voi ocupa, în cazul în care sunt confirmată în calitate de comisar, are un impact real asupra fiecărei persoane din această sală și asupra tuturor celor 500 de milioane din acest mare proiect care este Uniunea Europeană. Așa încât am foarte mult entuziasm, dar și sunt foarte conștientă de răspunderea pe care o am și solicit aprobarea dumneavoastră pentru a fi confirmată ca Uh, în calitate de comisar pentru justiție, drepturile consumatorilor și egalitatea între sexe. Am spus entuziasm pentru că eu cred că împreună putem să marcăm această etapă. Ca dumneavoastră am intrat în politică pentru că am dorit să contribui la societate. Vreau să îmi pun amprenta asupra dezvoltării societății și pentru a face acest lucru uh, vreau să contribui la dezvoltarea Uniunii Europene un politician faimos ceh, mult mai faimos decât mine, în anul 2000 s-a aflat în acest parlament și a spus următoarele. Principalele valori europene care au fost formate de istoria Europei și adoptate de alte părți ale lumii sunt absolut evidente respectul pentru persoana individuală și pentru libertățile sale, dreptul individului și demnitatea individului, principiul solidarității, a legalității în fața legii și în statul de drept, protecția tuturor minorităților etnice, a instituțiilor democratice, separarea puterilor executivă, legislativă și juridică, pluralismul politic, respectul pentru proprietatea privată și pentru întreprinderea liberă, și pentru economia de piață și dezvoltarea societății civile. Foarte, de foarte multe ori, Václav Havel a fost cu mult înaintea timpului său când a ținut acest discurs. Iar datoria noastră și datoria mea personală, angajamentul meu personal este să încerc să uh, mă bazez pe aceste drepturi și valori fundamentale europene pe care le-a descris atât de bine și să mă asigur că sunt respectate și sunt menținute ca atare. Acestea sunt valorile în care cred cu tărie. Noul portofoliu privind justiția, drepturile consumatorilor și egalitatea între sexe întărește aceste valori construind punți între sistemele juridice naționale și dreptul european duce la creșterea economică, pentru că un sistem de justiție predictibil este o precerință pentru creșterea economică și pentru un mediu economic prietenos în care să poată să înflorească afacerile transfrontaliere. Mai mult decât atât, se pune problema construirii unei piețe unice corecte, cinstite. Deci portofoliul meu plasează omul în centru și dacă ne gândim la toate acțiunile viitoare, se pune problema să le dăm oamenilor o alegere, posibilitatea alegerii, să le protejăm drepturile și să uh, ne bazăm pe încredere. Dacă dăm la o parte toate conceptele juridice, toate propunerile făcute de Uniunea Europeană în aceste domenii încearcă să facă trei lucruri, adică mai multe alegeri, mai multă protecție și mai multă încredere. În mandatul meu Vreau să fiu vocea intereselor popoarelor. Este o ocazie unică să aducem împreună aceste părți diferite ale portofoliului. Distinși europarlamentari în următorii cinci ani, vreau să marchez această etapă în aceste trei domenii. În primul rând vreau să mă asigur că oamenii au mai multe posibilități de alegere. Ce înseamnă asta în practică? Înseamnă să aibă dreptul să aleagă unde doresc să trăiască și să lucreze în Uniunea Europeană, respectul de plin al libertății uh, de mișcare trebuie să abordăm actele de abuz acolo unde sunt făcute. Dar dreptul de la libera mișcare, la libera circulație nu trebuie pus sub semnul întrebării. Oamenii trebuie să aibă dreptul să fie ce vor ei să fie, să trăiască fără discriminare socială sau religioasă, să nu se teamă de violență și de hărțuire. Uniunea Europeană are puterea să asigure mm, mm, punerea în aplicare a acestor drepturi și trebuie să o facă. Trebuie că, să, ca femeile să poată să aleagă să fie doctori, profesori, politicieni, directori, la fel ca bărbații, și să câștige salarii egale. Eu voi apăra femeile din această perspectivă Înseamnă de asemenea consumatorii să aibă posibilitatea să facă alegeri informate, fie în mediul electronic, fie în afara mediului electronic. Și să vrei să decizi dacă vrei să faci parte din revoluția digitală sau să cumperi de la magazinul din colț. Să poți să ai alegerea de a face un parteneriat, să te căsătorești, să ai o familie, Uh, să ai o casă sau să-ți uh, petreci pensia așa cum vrei, să ți se recunoască drepturile legale așa cum uh, vrei. În al doilea rând, am intenția să protejez drepturile oamenilor. Voi colabora cu vicepreședintele Timmermans și voi sprijini pentru a apăra statul de drept și Carta Drepturilor Fundamentale și voi încerca să mă asigur că Uh, există acest echilibru al puterilor în democrația noastră și că este respectat. Vrem de asemenea să ne asigurăm că în uh, accesul uh, Uniunii Europene la Convenția Drepturilor Omului se va petrece foarte repede. Vreau să mă asigur că sunt protejate drepturile individului prin adoptarea rapidă a unei reforme a protecției datelor individuale și că europenii se bucură de aceeași protecție și în Statele Unite. Vreau să mă asigur că minoritățile etnice, etnice, cum ar fi minoritatea romă, sunt protejate împotriva discriminării și excluderii și sunt integrați în continuare în societate vreau să îi protejez pe cei mai vulnerabili membri ai societății noastre. Asta înseamnă să, să protejăm drepturile copiilor, mai ales pe internet, și să ne asigurăm că au drepturi procesuale corecte în momentul în care sunt suspecți în proceduri uh, penale. Vreau de asemenea să pun, uh, să, să fac să existe un parchet european independent uh, și care să fie plătit din bugetul european. Vreau să există un comportament durabil și responsabil în toate sectoarele, inclusiv cel financiar responsabilitatea este legată de protecția consumatorilor. Voi colabora cu Autoritatea Bancară Europeană pentru a mă asigura că regulile privind primele bancherilor sunt puse în aplicare așa cum trebuie. Protecția înseamnă să ne asigurăm că produsele pe care le folosim sunt sigure. Vreau să se adopte foarte repede regulamentele privind protecția din acest punct de vedere și când vorbesc de protecție, mă gândesc și la femeile care sunt victimele violenței în familie sau ale practicilor uh, inumane, cum ar fi uh, mutilarea genitală feminină. Sunt incompatibile cu tot ceea ce înseamnă Uniunea Europeană. Victimele asemenea actor de violență au nevoie să se exprime și noi vom fi vocea lor. Și apoi vreau să uh, stabilesc încredere în sistemul de justiție în toată Uniunea Europeană. Trebuie să fim uniți în diversitate, dar trebuie să ne asigurăm că de fapt, tradițiile noastre culturale și juridice diferite nu sunt un obstacol în calea libertății, justiției și pieții unice. Cetățenii trebuie să aibă încredere în sistemul de justiție și sistemul de justiție trebuie să aibă, sistemele de justiție trebuie să aibă încredere unele în altele. Recunoașterea reciprocă, cum ar fi uh, mandatul european de arătare, de arestare sau hotărârile judecătorești, nu funcționează dacă nu există încredere. Acolo unde e nevoie, avem nevoie de coordonare sau standarde minime în toată Uniunea Europeană, atât în domeniul civil cât și în domeniul penal dar da, trebuie să sporim și cunoașterea sistemelor juridice din țările celorlalți. De asemenea, deci doresc să îmbunătățesc uh, pregătirea practicienilor, a juriștilor, care sunt absolut indispensabile pentru toate instrumentele adoptate, pentru că altfel ele nu pot fi puse în practică. De asemenea, cred că injustiția este că e-justice este e-justiție este un instrument excelent care asigură accesul cetățenilor uh, la justiție și este un instrument interactiv. Vreau să fiu sigură că, de fapt, consumatorii pot avea încredere în cumpărăturile pe care le fac pe internet fără teama de a fi dați în judecată într-un stat membru. Vreau să accelerez punerea în aplicare astfel încât uh, să putem face ce trebuie din această perspectivă. Vreau să dezvolt medierea și, de asemenea, soluțiile alternative de rezolvare a litigiilor dacă e nevoie de alte măsuri suplimentare pentru uh, remedierile colective, mă voi ocupa și de acest lucru puterile de punere în aplicare trebuie avute în vedere pentru ca oamenii să nu fie lipsite de ele. Vreau uh, ca în diverse sectoare să se întâmple acest lucru și să întărim cooperarea cu statele membre pentru a apăra interesele consumatorilor. Stimați membri ai Parlamentului European, uh, și acum, într-o notă mai personală, acum opt ani, am fost într-o celulă de închisoare în Cehia pentru că am fost victima injustiției. M-am confruntat direct cu injustiția și am fost șocată. Nu credeam că e posibil să mi se întâmple mie așa ceva, că pot să bași pe cineva la închisoare fără dovezi. Și după ani de zile s-a dovedit că acuzațiile împotriva mea au fost il ilegale, nefondate și false. Și aceasta a fost uh, calea mea către justiție, pentru că după acest șoc am dorit să știu cum trebuie să funcționeze justiția. De aceea am început să lucrez și să studiez uh, dreptul. Am încercat să-mi restabilesc reputația, am uh, studiat dreptul la, la Praga, la universitate și am făcut acest lucru pentru că am dorit să am un loc de muncă nou, pentru că locul meu de muncă anterior a fost uh, acela unde renumele meu a fost complet distrus. De aceea, acum, după atâția ani, experiența aceasta încă mă marchează. Și când văd un act de injustiție, sunt foarte sensibilă. Iată de ce doresc o societate mai onestă în care oamenii au alegeri, protecție și încredere. Nu trebuie să ne pierdem încrederea că în cele din urmă justiția va triumfa. În cazul meu s-a întâmplat așa și sistemul de justiție din Cehia mi-a dat dreptate și mi-a dat compensație. Și sperăm că și în ochii societății mi-a restabilit și reputația stimați eurodeputați, am uh, moștenit activitatea predecesorilor mei, sunt mândră de el și vreau să aduc un tribut doamnei Vivian Redding, Martina Reichertz și Neven Mimita, care a făcut foarte multe propuneri legislative. Vin dintr-o lume a politicii regionale, a fondurilor structurale, este lumea proiectelor, a termenilor clare, a realizărilor. Ca ministru al dezvoltării regionale, ceea ce sunt eu astăzi în țara mea, a fost de fapt ultima mea zi de lucru, mâine îmi voi da demisia. Am pus la punct o strategie și proiecte în Republica Cehă pentru următorii 10 ani. Noua comisie se va ocupa Uh, de proiecte pe care le susțin și voi susține abordarea propusă de președintele ales. Este abordarea pe care o voi avea și eu în noul meu rol. Intenționez să rup tăcerea și încerc să privesc uh, transversal în acest portofoliu. Sunt uh, aleasă în Parlamentul Ceh, sunt politician, nu sunt funcționar public și sunt convinsă că voi lupta ca să transform cele spuse în realitate. Distinși europarlamentari, nu pot să menționez toate chestiunile asupra cărora mă voi concentra în acest portofoliu extrem de emoționant, dar avem ținte comune și vom avea realizări comune, le vom realiza împreună. Să începem primul, în primul rând având rezultate importante pe care le așteaptă cetățenii europeni în diverse uh, dosare, reforma legilor privind protecția datelor, propunerea privind femeile din conducerea um, companiilor și așa mai departe. În același timp, intenționez să, ca împreună cu dumneavoastră să pun la punct un nou program de lucru pentru următorii cinci ani care să aducă împreună aceste trei părți ale portofoliului și astfel vom crea o piață unică mai corectă, bună pentru consumatori și pentru societățile comerciale. Vreau să repet încă o dată. Vreau ca oamenii să aibă mai multe alegeri, mai multă protecție și mai multă încredere. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție.